pentru că dezbaterea va continua la Comisia IMCO și sunt sigur că vom mai auzi despre această dezbatere. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Stila. Ați făcut anumite propuneri, am luat act de ele, iar conferința președinților va discuta aceste propuneri și va veni cu un răspuns la uh, propunerile dumneavoastră. E sfârșitul dezbaterii, votul va avea loc mâine, mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi, stimați colegi, este o declarație a Comisiei referitoare la consecințele în Uniunea Europeană ale incidentului privind hrana pentru animale contaminată cu dioxină. Începem cu o declarație din partea Comisiei a domnului comisar Dali. Vă rog. Honorable members, Madam President. Stimați deputați, doamnă președinte, după cum știți foarte bine, anul a început cu un incident grav de contaminare cu dioxină a nutrețurilor pentru animale în Germania. Serviciile Comisiei au monitorizat situația cu atenție și a cooperat foarte bine cu autoritățile germane competente. Am început deja să mă gândesc la eventuale măsuri care să asigure că sistemul nostru de siguranță în domeniul alimentației animalelor să fie și mai eficient. Dar doresc uh, mai întâi să vă prezint acest incident. Incidentul a devenit cunoscut când un producător de nutreți a notificat autorităților germane pe, în decembrie 2010, după ce a primit rezultatul de la un laborator, că s-a găsit un eșantion non-conform cu legislația europeană după un test de autocontrol. Între jumătatea lunii noiembrie și jumătatea lunii decembrie anul trecut, um, un uh, producător de biocombustibili um, a transmis uh, produse uh, unui producător de grăsimi uh, care să fie folosite în scopuri tehnice. Se pare că amestecarea, a avut loc un amestec între două tipuri de grăsimi și apoi s-a descoperit că aceste amestecuri erau contaminate cu dioxină. Alte eșantioane nu au fost contaminate. Dar înainte să se verifice acest lucru și din motive de precauție, toate loturile au fost considerate ca fiind potențial contaminate. Aproape 1300 de tone de nutrețuri uh, de tip grăsime uh, au uh, fost uh, păstrate și nu au fost livrate în afara Germaniei astfel de nutrețuri. Aproximativ 1200 de tone de uh, nutreți au fost uh, trimise la aproximativ 4800 de ferme în Germania. Este o măsură, eh, ca măsură de precauție, aceste ferme au fost blocate, autoritățile lor comerciale au fost suspendate. Acestea erau uh, ferme pentru îngășarea puilor, uh, uh, rațelor, gâștelor și așa mai departe. Pentru uh, au fost, uh, au, au fost livrate uh, astfel de nutrețuri și unor ferme din Franța și Danemarca. Uh, Până când aceste ferme vor fi deblocate, produsele lor nu vor ajunge pe piață. Se va face acest lucru numai după anchete, după ce vor fi cunoscute rezultatele uh, anchetelor, până când se va demonstra că aceste ferme nu sunt contaminate. Acum, din aceste 4800 de ferme blocate inițial, 939 de ferme, majoritatea uh, de, de, de păsări sunt în continuare blocate nu au fost, nu au avut loc exporturi de alimente din Germania din momentul acestor evenimente, cu puține excepții. Ă, aceste produse exportate au fost perfect conform legislației. Iată, acesta este un exemplu de buna funcționare a sistemului de trasabilitate european și vom continua să fim vigilenți. Elementul fericit în acest incident a fost faptul că nivelurile observate de dioxină nu au fost foarte ridicate. Adică nu ne așteptăm să existe un risc major pentru sănătatea consumatorilor dacă se consumă produse contaminate pe o perioadă scurtă de timp. Ce a făcut Comisia pentru a ajuta la gestionarea incidentului? Serviciile mele au fost în contract permanent cu autoritățile germane și au transmis imediat informații statelor membre prin sistemele de alarmă rapidă pentru alimente și nutrețuri. De asemenea, au fost în contact cu autoritățile competente pentru a putea înțelege incidentul și a transmite informații legătură cu acesta partenerilor noștri comerciali. De asemenea, a încurajat industria producătoare de grăsimi să monitorizeze și mai bine uh, posibilă prezența dioximei în nutrețuri. Am, uh, am uh, contactat personal ministrul Uh, pentru uh, nutrețuri, care se ocupă de nutrețuri pe 6 ianuarie și am discutat despre ce trebuie să se facă pentru a se evita viitoare incidente de, de contaminare pe viitor. Astăzi am discutat din nou cu Ministrul Federal German pentru că săptămâna trecută un producător de nutreți nu a transmis lista completă a fermelor care au primit uh, nutrețuri eventual contaminate. Am cerut Uh, uh, să se facă corecțiile necesare în ceea ce privește folosirea acestor grăsimi potențial contaminate și astfel uh, se riscă să se blocheze încă 7.000 de ferme. E vorba de o încălcare gravă a, preved a prevederilor europene în domeniul, în domeniul securității nutrețurilor. Autoritățile, autoritățile europene fac toate eforturile pentru a rezolva problema contaminării în mod urgent și decisiv. Am fost informat că uh, autoritățile germane um, au găsit capacități uh, suplimentare pentru a face teste pentru ca, even, pentru ca incidentul să fie încheiat cât mai repede. Este evident că implicațiile pentru a, în ceea ce privește abordarea securității în domeniul nutreților la nivel european uh, trebuie să fie abordate rapid. În acest motiv, uh, o echipă de la Biroul pentru Securitatea Nutreților se va deplasa în Germania pentru a discuta despre modul în care s-a avut loc acest incident de contaminare și cum se poate proceda pe viitor. Autoritățile germane au fost informate și sunt de acord cu această vizită. Și știu că putem conta pe cooperarea colegilor noștri din Germania. Doresc să vă dau o informație suplimentară acest uh, incident va fi discutat și în Consiliul pentru uh, Agricultură, care va avea loc luna viitoare, pe 24 ianuarie. După cum am spus, ne gândim la măsuri, inclusiv legislative. Acest incident a subliniat nevoia de a asigura eficiența uh, sistemelor naționale de control pentru că numai astfel toate statele europene și țările terțe pot avea încredere în sistemele noastre de siguranță alimentară. În plus, mă gândesc la posibilitatea creării unei segregări clare în, în producția uh, grăsimilor pe, care ar putea fi folosite pentru nutrețuri de producția uh, de um, grăsimi uh, folosite în scopuri industriale și eventual la posibilitatea de condiții um, pentru folosirea dioxinelor în diferite scopuri. Cred că dacă se adoptă astfel de măsuri, sistemele noastre de securitate în domeniul alimentelor și nutreților vor fi îmbunătățite. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule comisar, și acum trecem uh, la dezbatere. Mai întâi, în numele grupurilor politice, numele PPE are cuvântul domnul Des. Domnule președinte, domnule comisar, Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea foarte obiectivă a acestui scandal legat de dioxină în Germania. Și eu sunt agri- am fost agricultor și sunt uh, furios că trebuie să ne confruntăm cu asemenea scandaluri, pentru că este vorba despre uh, superficialitate în uh, ce privește sectorul alimentar indiferent câte reglementări elaborăm în Europa, cât de severe sunt legile noastre, ă, noi avem limite din nefericire foarte joase în ce privește substanțele care pot să dăuneze sănătății consumatorilor și iată că nu avem cum să ne ferim de asemenea evenimente. Eu cred că dacă se va constata la nivelul procuraturii că aici a fost o superficialitate de-a dreptul criminală, atunci acești oameni nu trebuie să scape cu pedepse infime, minore, pentru, trebuie să ajungă în închisoare pentru a nu mai repeta asemenea fapte. Eu sunt recunoscător, domnule comisar, pentru faptul că ați avut contacte cu administrația germană și că ați determinat uh, ca să se adopte măsuri severe pentru a preveni uh, Uh, asemenea acțiuni. Dar uh, dincolo de acest, să spunem, teatru pe scena politică, noi cred că trebuie să ne suflecăm mânecile și să mai uh, aducem îmbunătățiri acolo unde este necesar. Eu vorbesc și în numele grupului meu politic în ce privește producția de alimente trebuie să um, uh, existe și producția de furaje, trebuie să existe separări foarte clare, de asemenea producția industrială, pentru a nu se mai putea produce asemenea contaminări uh, cum uh, s-a întâmplat acum cu scandalul dioxinei și să putem preveni asemenea evenimente. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Rodest. Două minute. Mulțumesc. Doamna președinte, domnule comisar, sunt puțin mirată de uh, afirmațiile dumneavoastră, pentru că eu știu tot ce a relatat presa din Germania și pe mine mă uh, supără de fiecare dată asemenea scandaluri în legătură cu uh, Uh, alimentele uh, contaminate. Și eu sunt conștientă de faptul că doar prin dispoziții și legi nu putem uh, evita asemenea situații, dar trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru ca responsabilii în acest domeniu să își cunoască competențele, să nu le poată depăși decât sub amenințarea unor sancțiuni foarte severe. Nu poate să existe superficialitate pentru în activitatea celor care produc furaje sau alimente. Dacă penalizările, amenziile sunt atât de mici încât poți să le uh, achiți cu mărunțiși, atunci este clar că nu există uh, o motivare suficientă uh, de uh, rigurozitate în acest domeniu. Atrag atenția asupra faptului că este necesar ca responsabilitatea Uh, să fie urmărită de-a lungul întregului lanț alimentar, de la troaca animalului până în farfuria omului. Până acum nu s-a lămurit cine răspunde de fapt și cine va despăgubi pe fermieri pentru pagubele pe care le-au înregistrat în urma scandalului dioxinei. Este clar că dacă uh, cel care a cauzat această situație este insolvent, nu va putea putea să pună la dispoziție banii necesari pentru despăgubiri. Toate problemele care apar în siguranța alimentară atrag atenția asupra unui lucru, întregul lanț de producție pentru alimentele de uz uman și pentru furaje trebuie să fie revizuit prin legislație națională și prin uh, reglementări europene. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea uh, grupului ALDE, doamna Lepaș, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru declarația dumneavoastră. Patru incidente de acest tip au avut loc uh, în răstim de 10 ani din Europa. Uh, s-a spus uh, faptul că sistemul de alertă funcționează, ne bucurăm, dar faptul că aceste evenimente se repetă e de neacceptat, pentru că sănătatea consumatorului european nu trebuie să fie victima unui sistem care dorește să reducă costurile și care în mod indirect uh, e destul de încurajat pentru că sancțiunile sunt atât de minore. Însă, domnule președinte, avem nevoie și știți mai bine decât mine că avem nevoie de încrederea cetățenilor. Uh, să vedem care sunt măsurile propuse de dumneavoastră. Ați menționat, mă bucur de acest lucru, că veți face o distinție clară între uh, pregătirea uh, grăsimilor industriale și uh, a grăsimilor destinate consumului uman ar trebui să fie obligatoriu și nu doar să fie opțiune în procesul de fabricație, pentru că ar trebui să avem uh, mai, multă, mai multă certitudine. În al doilea rând, e anormal faptul că se poate Uh, tolera insolvabilitatea, uh, ce putem uh, garanta? ce putem face, domnule comisar, pentru a ne asigura că astfel de acte rămân nesancționate, pentru că până la urmă, pentru a obține securitate, sunt nevoie și, e nevoie și de acțiuni. Și apoi, ce Uh, măsuri intenționați adoptați pentru a asigura supravegherea uh, uh, organizată la nivelul statelor membre. Totuși, au existat trei săptămâni în momentul în care au fost uh, livrate grăsimile și momentul în care s-a dat uh, alarma. Nu e o problemă a Comisiei, însă totuși e o problemă uh, indirect pentru consumator. Vă gândiți dacă putem îmbunătăți situația în acest domeniu, domnule comisar. Mulțumesc! Mulțumim, doamnele Paș. Are acum cuvântul domnul Hoisling, două minute. <coughs> Doamnă președintă, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, trebuie să constatăm că încrederea consumatorului um, a fost, um, din păcate, uh, iarăși pusă sub semnul întrebării și uh, trebuie să uh, ne gândim ce poate întreprinde Uniunea Europeană pentru a preveni asemenea incidente pe viitor. Domnul comisar spunea că nu a fost o întâmplare din nefericire, anumite întreprinderi ehm, care câștigă eh, milioane de euro, inclusiv prin producția de furaje, eh, nu au acționat cu rigurozitate. E bine, în cazul acesta trebuie să ne întrebăm oare eh, nu greșim atunci când efectuăm controlele? Dacă știam că aceeași întreprindere ehm, furnizează și grăsimi industriale și grăsimi pentru furaje. De ce nu am controlat cu mai mare severitate aceste activitate? Trebuie să avem o supraveghere care să fie conștientă de riscuri, iar ea trebuie să se producă pe plan comunitar. Ne putem întreba ce face EFSA, agenția specializată în acest domeniu. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să facem o listă pozitivă cu substanțele care sunt admise pentru a fi incluse în furaje. În același timp trebuie să existe și o listă a responsabilităților pare pentru cei care își încalcă în datoririle. De fapt, furajele pentru animale ar trebui să fie produse eh, de către eh, țăran, trebuie să provină din eh, hrana pe care ne oferă pământul și nu din industrie. Cred că trebuie din acest punct de vedere în cadrul unei reforme agrare, să schimbăm iarăși practicile noastre. Pentru că iată ce uh, fapte uh, infracționale întâlnim uh, în industrie. Mulțumesc, domnul Nicholson, acum din partea grupului ECR. First of all, Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să spun că sunt întru totul de acord cu poziția pe care um, a fost prezentată în legătură cu situația uh, fermierilor germani. În urmă cu doi ani am avut aceeași experiență în Irlanda de Nord, uh, când am avut uh, un astfel de incident și aș dori să vă spun că cei care suferă sunt într-adevăr fermierii care nu sunt implicați în niciun fel în acest proces și Ă, ă, s-a menționat, dacă nu mă înșel, cuvântul criminal, infractor. Ă, ar trebui să-i condamnăm pe acești infractori și să-i întrebăm de ce fac aceste lucruri. Și, doamnă, domnule comisar, doamnă președinte, trebuie să mărturisesc că, că sunt de acord cu ce spunea domnul Hosling. Dacă o fac pentru că câștiga bani, ar trebui să-i condamnăm, dar ar trebui să spunem foarte clar uh, că nu producătorii de mâncare sunt uh, uh, vinovați, ci uh, cei uh, care produc nutrețurile uh, pentru a hrăni animalele sunt de vină și trebuie să ne asigurăm că o astfel de, astfel de incidente nu se mai întâmplă și să uh, restabilim uh, încrederea consumatorilor. Înțeleg foarte bine de ce consumatorii nu mai au uh, încredere, pentru că așa cum ai spus cineva, s-a mai întâmplat acest lucru, nu ar trebui să se mai repete, dar nu uh, putem să venim cu un uh, nou text text legislativ din nou să implementăm ce avem. Mulțumim, domnule Nicholson. Are cum cuvântul doamna Vils din partea GUE. Din păcate, eh, trei eh, litere M eh, în germană, păcăleli, înșelătorie și superficialitate sunt cele care au caracterizat acest scandal al dioxinei. Pentru că, de fapt, prin furaje foarte ieftine, producătorii vroiau să facă profituri foarte mari. Din păcate, această um, competiție a prețurilor mici a devenit uh, un risc în Germania controalele efectuate de stat în ce privește producția de furaje aproape că nu, se eh, nu există, eh, se fac economii în ce privește personalul calificat care ar putea să efectueze aceste controale. Așa s-a ajuns, de fapt, cu uh, furaje contaminate cu dioxină, care, de fapt, uh, proveneau din uh, industria uh, pentru. Uh, benzină. Dacă s-ar fi făcut controlele la timp, atunci s-ar fi putut constata că acest conținut de dioxină în hrana animalelor este foarte mare. Acum, pericolul a ajuns și în ce privește sănătatea umană. 80% din dioxina care ajunge în corpul nostru provine din uh, lapte, ouă, carne alimentele pe care le consumăm. De aceea, producătorii de furaje ar trebui să fie obligați ca din fiecare șarjă de uh, produse să uh, ia eșantioane care să fie examinate în ce privește conținutul de dioxină. Iar dacă există uh, o producție cu un conținut mare, atunci întreaga uh, serie trebuie să fie distrusă. Și laboratoarele ar trebui să fie obligate să um, anunțe depășirile de valori în limita superioară în ce privește dioxina la autoritățile de stat. Acest scandal al dioxinei, din păcate, a dovedit că în Germania um, este absolut necesar să se efectueze controle. Dar cum veți impune asemenea controle, domnule comisar? Mulțumesc foarte mult, iar acum din partea grupului Europa uh, Libertății și Democrației, domnul Pașca, dar nu-l văd în sală, ca atare putem continua și dau cuvântul domnului Lize. Două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Atât consumatorii cât și agricultorii trebuie să fie protejați de către acești uh, producători de furaje care acționează atât de irresponsabil. Din păcate, ă, asemenea ă, probleme ă, de contaminare cu dioxin au mai existat cu ani în urmă și în alte state europene. Eu cred că procuratura trebuie să se sesizeze și să ancheteze atât întreprinderile din Germania cât și eventual din alte state europene să fie aduși în fața tribunalului. De asemenea, cred că procesele trebuie să se desfășoare rapid pentru eh, ca și pedepsele să poată fi pronunțate și aplicate rapid. Valorile au fost foarte eh, ridicate în ce privește contaminarea și cred că eh, trebuie să nu se depășească ceea ce s-a stabilit ca fiind o limită superioară, pentru că este vorba, de fapt, de indicatori care să garanteze profilactic uh, că nu există riscuri asupra sănătății. Dacă valoarea este depășită de 100 de ori, abia atunci acest indicator profilactic uh, este, de fapt, depășit. În general, trebuie să vedem cum stabilim aceste standarde și cum uh, reducem aceste repere astfel încât riscul pentru sănătate să fie cât mai mic. Este vorba despre o monitorizare a dioxinei. Trebuie separate foarte clar grăsimile industriale de grăsimile alimentare, iar uh, Agricultorii, de asemenea, trebuie să se poată asigura împotriva unor asemenea mașinațiuni de-a dreptul criminale. Mulțumesc, domnule Lize, iar acum voi da cuvântul domnului Capulaș Santos pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană dispune de normele cele mai stricte în ceea ce privește calitatea produselor alimentare. Și așa trebuie să rămână lucrurile. Consumatorii cer această securitate și producătorii de asemenea, pentru că ei investesc pentru a se putea respecta aceste norme. Dacă scandalul recent din Germania ar fi apărut în altă parte a lumii, poate nici nu am, mai fi auzit, nici nu am fi auzit vorbindu-se de el, dar acest lucru s-a întâmplat în Uniunea Europeană și este inacceptabil acest lucru. Lucrurile trebuie clarificate, trebuie să se găsească vinovatul pentru aceste acte criminale, pentru că e vorba de un act criminal și nu de un incident. Trebuie să se înțeleagă care este originea acestei contaminări. Nu s-a definit clar responsabilitatea autorităților germane aici, poate că ele nu au făcut controlele necesare. Poate că a existat o problemă în rândul autorităților germane și gravitatea situației necesită din partea Comisiei clarificarea lucrurilor. Äh, Doamna Reimers, stimate doamnă președintă, stimate domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, este vorba, de fapt, de un scandal al dioxinei în care Europa trebuie să uh, se uite în oglindă și să vadă că există riscuri uh, grave asupra sănătății în datorate acestei goane pentru produse alimentare cât mai ieftine. Din păcate, tot mai frecvent se recurge la măsuri uh, criminale oricâte legi, directive am elabora, oricâte controle eh, am efectua și oricât de costisitoare ar fi acestea, oricâte pedepse eh, vom stabili, nu vom reuși să facem față acestei eh, goane după profit a grupurilor criminale. Dacă ne dorim să avem tot mai multe produse tot mai ieftine, din păcate nu vom reuși să ieșim din acest impas. Și eu uh, știu uh, în baza experienței Eh, mele de acasă care sunt riscurile unei asemenea atitudini. De aceea întreb Comisia ce intenționați să faceți dumneavoastră și colegii dumneavoastră pentru ca valoarea, calitatea alimentelor să fie păstrată. Mulțumesc. Iar acum, domnul Stas, un minut. de Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor, domnule comisar acest uh, scandal. Mi se pare că se repetă, pentru că această criză uh, e identică cu cea din urmă de 12 ani în Belgia. În ultimii 10 ani, tot mai multe evenimente ne-au arătat că în acest sector al grăsimilor, al oleaginoaselor, uh, se vehiculează tot felul de cifre pentru a îi înșela pe fermieri, pentru a-i uh, înșela pe uh, cetățeni și pentru a pune în pericol uh, sănătatea concetățenilor noștri. Și nu putem tolera o astfel de situație și cred că e momentul să avem un test de stres în domeniul agriculturii. Sper că Consiliul de Agricultură va lua măsuri, pentru că se lasă prea mult pe umerii industriei. Ar trebui să avem inspecții mult mai stricte, mult mai mai uh, constrângătoare la nivel național. De asemenea, consider că ar trebui să avem mai multe verificări efectuate de către uh, oficiul veterinar. În Irlanda, de exemplu, ar trebui să fie mai uh, multe inspecții ale inspectorilor, să fie verificați inspectorii. În ultimii uh, trei ani au fost uh, doar trei misiuni uh, la uh, uh organizația FAO. Domnule comisar, puteți să vă asigurați că există mai multe verificări în acest domeniu? Mulțumesc! Domnul Pașca, care trebuia să ia cuvântul în numele uh, Europei Libertăților și a Democrației, a sosit, deci îi dau cuvântul pentru două minute. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovie, Európska... Mulțumesc, doamnă președinte. vytvorila nesmiernu struktúru rozličných nariadení a predpisov, ktoré majú... Uniunea Europeană a elaborat o serie întreagă de uh, reglementări, o structură stufoasă, astfel încât calitatea uh, produselor alimentare să fie garantată. Mulți funcționari, o serie întreagă de instituții au ca sarcină să garanteze calitatea produselor noastre alimentare. Și vedem cum funcționează lucrurile. Europa uh, se confruntă cu alimente contaminate și întreaga mașinărie, acest aparat complicat de stat nu știe cum să acționeze și cum să rezolve problema. Iar în ce privește furajele, ce să spunem, este un cocktail uh, care conține dioxina. Dioxina este una dintre substanțele uh, cele mai uh, periculoase pe care uh, le produce industria. Este o substanță periculoasă pentru celulele uh, noastre, tulbură echilibrul hormonal, nu poate fi eliminată, se depune în organism și dioxin, o cantitatea un, de dioxină de mărimea unui bob de orez se spune că poate să intoxice un milion de oameni. Ei bine, din păcate, în anul acesta 3.000 de tone de grăsimi contaminate cu dioxină au fost produse. Au ajuns uh, ouă contaminate cu dioxină în, țările de jos. Cum este posibil oare ca uh, Ehm, acest angrenaj complicat care are datoria să controleze asemenea produse nu și-a făcut datoria ce se întâmplă cu control, controlele pe care veterinarii ar trebui să le efectueze și din martie până martie anul trecut până acum aceste controle nu s-au desfășurat ce se va întâmpla cu aceste alimente Continuăm cu lista vorbitorilor. Următorul vorbitor, domnul Wojciechowski, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta, ceea ce s-a întâmplat este un scandal, dar nu este doar un scandal, este o amenințare majoră la adresa a mii de oameni la adresa sănătății și vieților și sper că responsabilii vor fi pedepsiți dar cred că acest caz trebuie să ne facă să ne gândim și la tipul de agricultură pe care o practicăm aici în Uniunea Europeană. Agricultura a devenit o industrie. Se produce carne în ferme imense. Avem o industrie a nutrețurilor, avem animale hrănite cu nutrețuri contaminate cu dioxină sau cu organisme modificate genetic. Uh, și acest model nu funcționează, nu garantează suficientă securitate alimentară. Deci eu cred că trebuie să revenim uh, la fermele pe care le avem în trecut în anumite țări, în Polonia, de exemplu, care își produc propriul nutreț, că trebuie să le sprijinim pe acestea. Minut. Are cuvântul acum doamna Liota. Eh, Mulțumesc eh, foarte mult. Domnule comisar, în luna martie 2010, Compania respectivă știa că produsele sale avea niveluri ridicate și periculoase de dioxină. Mă întreb cum putem explica că nu uh, a avut loc niciun fel de infec- uh, inspecție oficială. Mă întreb dacă sunt uh, suficiente controle pentru a ne asigura uh, de, de uh, securitatea noastră. Se pare nu pentru, că nu, pentru că altfel s-ar fi putut evita un astfel de incident cu dioxină. Au avut loc tot felul de astfel de incidente. Cea a produselor clonate, care au ajuns în magazinele noastre, fără suficiente verificări. Avem reguli, dar nu avem suficiente inspecții. Și mai mult, rezultatele acestor verificări ar trebui să fie publicate, pentru că până la urmă miza este uh, securitatea și siguranța hranei noastre și sănătatea cetățenilor. Aș dori să lansez un apel Comisiei să se asigure că sprijină acești fermieri care nu și-au dat seama că dădeau uh, vacilor uh, lor uh, o travă. Mulțumesc, domnul Egnu, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi Trebuie să spun că mă interesează problema. Sunt producător de ouă în Regatul Unit. Problema dioxinei reprezintă eșecul în aderarea la standardele pentru nutrețurile animale. Entuziasmul Uniunii Europene pentru biocombustibili a avut uh, consecințe grave. Nu cred că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de aceste lucruri. Nu poate să rezolve aceste probleme prin reglementare. Uh, Germanii au identificat o problemă, ne-au spus că există și iau măsurile necesare. În Regatul Unit avem uh, un sistem de asigurări pentru producția nutrețurilor de animale și pentru producția de ouă. Astfel se asigură că astfel de incidente nu se, sunt uh, puțin probabil să se producă. Astfel putem asigura ouă de calitate și dacă aveți nevoie de aceste ouă, putem să vi le oferim. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul în două minute. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Cred că, într-adevăr, ă, trebuie să ne bucurăm întâi. Vorbim de criză, pentru că sistemul nostru a funcționat totuși. Avem un sistem de protecție a consumatorului cu normele și cerințele cele mai ridicate din lume Uh, trebuie să nu uităm acest lucru. Însă sistemul nu a funcționat corect și înainte să trecem la un alt sistem, trebuie să verificăm și să aprofundăm motivele pentru care s-au înregistrat uh, atâtea întârzieri în identificarea problemei și trebuie să ne punem și întrebări în legătură cu cauzele problemei. Dar cred că ar trebui să ne mai punem și întrebări în legătură cu cauzele Sigur că trebuie să denunțăm una criminal, însă uh, sectorul agricol și agroalimentar a fost uh, angajat în această goană înspre profit și astfel de incidente riscă să se repete și aceste comportamente sigur că uh, nu pot fi nici măcar descrise. Domnule comisar, v-ați gândit la o consolidare a sancțiunilor pentru astfel de situații și o a doua întrebare, cum vom aduce un sprijin imediat și mă repet, imediat, cum putem să-i sprijinim imediat pe uh, crescătorii vizați, pentru că marjele sunt atât de reduse încât dacă nu vor primi un ajutor, uh, chiar dacă vor uh, primi avansuri mai târziu, acești uh, crescători vor fi, vor fi dispărut de pe piață. E o viteză care cred eu trebuie să fie normală într-o astfel de situație. Mulțumesc că a fost, de fapt, o întrebare adresată. Nu? Domnule Dante. doriți să obțineți un răspuns din partea antevorbitorului? Vorredner kurz richten. Er hat gesagt, Doresc să adresez o întrebare. El spunea că în principiu lucrurile funcționează bine, dar oare știe că au fost consumatorii cei care au dat în vileac toată această poveste, iar în ce privește informațiile de care dispune știe că există studii uh, care spun că cetățenii ar fi dispuși să plătească mai mult dacă ar avea garanția că produsele vin din crescătorii de calitate. Mulțumesc. 30 de secunde pentru răspuns. Oui, je pense. Într-adevăr, colegul care a adresat această întrebare dorea să facă mai degrabă o remarcă în legătură cu o situație. Nu dorea să-mi pună o întrebare. Sigur că știm că acest sistem uh, nu a funcționat. Însă aș dori să subliniez în atenția consumatorului. Sistemul nostru de protecție este foarte strict. Nu putem să uh, permitem să se spune că nu se facă nimic, ori noi avem normele, cerințele cele mai stricte din lume. Mulțumesc foarte mult. Continuăm cu lista vorbitorilor. Următorul este domnul De Castro pentru un minut. Vă rog. Signor Presidente, signor... Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, doresc să mulțumesc și eu, mai ales domnului comisar John Daly, pentru că a venit astăzi aici în Parlament să uh, ne vorbească despre acest caz care alarmează um, consumatorii. Comisia pe care o, președinte sunt va continua dezbaterile în legătură cu acest uh, episod grav. Uh, Uniunea Europeană a făcut multe în domeniul securității alimentare, dar e nevoie de eforturi suplimentare în ceea ce privește transparența și controlele pentru a evita cazuri ulterioare de contaminare alimentară. În ultimul an, Parlamentul a aprobat un raport de inițiativă în ceea ce privește uh, calitatea produselor agricole și în acest Parlament s-a aprobat mai ales în primă lectură regulamentul privind informarea consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentarele, care indică pe, cere indicarea pe eticheta locului de proveniență a produselor agricole. În a doua lectură vom încerca să reintroducem uh, un alt text important uh, care să permită apărarea drepturilor și transparența în fața cetățenilor europeni. Deci Parlamentul face pași în direcția cea bună și încearcă să fie de partea consumatorilor. Sperim că și Consiliul și Comisia vor avea o atitudine asemănătoare. Mulțumesc! Președintele a întrerupt. Mulțumesc, iar acum apoi sunt pentru un minut 30. Mulțumesc foarte mult! Și mulțumesc și domnului comisar pentru intervenția sa. Doamnelor și domnilor, o serie întreagă de colegi uh, au spus că legislația actuală din EU în Uniunea Europeană este extinsă și că este și funcțională. Nu aceasta este problema. Problema uh, se află în uh, implementarea legislației și în modul în care se exercită controlul. Cred că dacă noi uh, elaborăm legi fără să prevedem și sancțiuni, sigur, noi pe plan comunitar nu putem să și implementăm sancțiunile, atunci uh, rezultatele nu uh, pot să fie cele scontate. Deci, trebuie să ținem seama de următorul lucru. Am fost raportor pentru o reglementare uh, pe care se bazează acest control uh, pentru uh, furaje și produse alimentare. Și aici se face o distinție foarte clară între materiile prime pentru producția de furaje și producția industrială care are altă destinație. Și bine, toate produsele care au o origine incertă ar fi, fi trebuit să fie îndepărtate, pentru că uh, eu regret foarte mult că există uh, această situație tristă a fermierilor. Ronsuli pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Am semnat și eu această întrebare orală pentru că, după părerea mea, ea devine fundamentală după incidentul din ultimele săptămâni. Este fundamental să deschidem dezbaterea în legătură cu securitatea alimentară. Cât de sănătoși sunt cu adevărat, cât de sănătoși sunt cu adevărat alimentele pe care le consumă milioanele de europeni? Suntem siguri că alimentele sunt cu adevărat sigure? Calitatea materiilor prime este fundamentală pentru a asigura siguranța produsului final. Un control constant Eh, de pe câmp până pe masă este singura metodă de a evita contaminarea produselor alimentare și pentru a identifica riscuri potențiale imediat. Noul incident din Germania confirmă necesitatea ca pentru toate produsele să fie obligatorie indicarea originii pe etichetă, așa cum a spus și colegul de Castro. Trebuie să apărăm drepturile consumatorilor, drepturile lor de a, de a cunoaște proveniența fiecărui produs pe care îl cumpără și securitatea alimentară a produselor noastre poate să fie garantată doar dacă responsabilitatea este împărțită de toți operatorii. Într-adevăr, deja astăzi, legislația europeană prevede controle și garanții pentru a garanta că alimentele sunt bune pentru consum și că riscurile sunt reduse la maxim. Dar obiectivul nostru acum trebuie să fie acela de a contribui în, mod, în fiecare zi la îmbunătățirea calității produselor. Subliniez cu mândrie că mâine în Parlamentul Italian se va adopta o lege care extinde identif- identificarea originii obligatorii la toate produsele alimentare. Vom cunoaște în sfârșit proveniența uh, produselor, cum ar fi carnea de porc, laptele, conservare pe termen lung uh, și așa mai departe. Sper că și Uniunea Europeană va lua exemplu din această, lență, uh, din această lege și eu voi promova instrumente pe care le consider fundamentale pentru a asigura o alimentație sănătoasă pentru consumatori. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ulfskog, pentru un minut. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, domnule comisar. Într-adevăr, e o chestiune foarte importantă și e crucial să evităm noi astfel de incidente. Mă bucur de faptul că comisarul Uh, a vizitat Germania și mă bucur și de faptul că uh, la Comisia de Agricultură s-a uh, discutat această chestiune, pentru că e un scandal. Trebuie să ne asigurăm că există sancțiuni pe măsura gravității faptelor, astfel încât statele membre să-și dea seama că trebuie să facă ceva și că vom avea și controle, verificări și inspecții mult mai stricte. Bineînțeles că ar trebui să avem și autorități independente care să se asigure că legile sunt cu adevărat bine puse în practică, sunt uh, corect aplicate. Uh, pentru că lipsa de rigoare a dus la contaminarea cu dioxină a acestor nutrețuri. Sigur că consumatorii nu doresc să consume mâncare contaminată și trebuie să ne asigurăm că consumatorii nu sunt îngrijorați în legătură cu ce mănâncă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pârvanova, cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Contaminarea cu dioxină din Germania despre care discutăm astăzi și încălcarea regulilor de securitate alimentară nu doar că au pus în pericol sănătatea a mii de consumatori, mai mult decât atât a arătat care sunt problemele din, uh, cu domeniul trasabilității alimentelor. Este îngrijorător faptul că autoritățile germane și Comisia nu au putut garanta uh, ceea ce se întâmplă cu produsele contaminate și anume că acestea să nu intre în lanțul alimentar. Trasabilitatea este privită ca fiind o povară de industria alimentară, dar este crucial un lucru când vine vorba despre situații de urgență, precum cea despre care discutăm astăzi, trasabilitatea ar trebui să reprezinte un instrument pentru protecția consumatorilor și a siguranței acestora și sănătății acestora. Aș dori așadar să adresez două întrebări comisiei. Pot acum, cu certitudine, să confirme faptul că ouăle contaminate nu au intrat în lanțul alimentar, asta prin utilizarea lor în hrana procesată și, în al doilea rând, intenționează să consolideze trasabilitatea astfel încât să garanteze o protecție optimă a consumatorilor pe viitor în ceea ce privește crize de acest gen. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul doamna Köstinger. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi, consumatorii europeni. Iată, sunt uh, acum uh, puși într-o situație foarte dificilă din cauza crizei dioxinei din Germania. Iată că din cauza unui comportament delesător uh, a fost afectată imaginea acestei industrii din Germania. Discutăm despre încrederea pe care consumatorii trebuie să o aibă în acest domeniu, încredere care trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Scandalul de dioxină arată că ceea ce s-a întâmplat până acum a fost doar începutul. Trebuie să întreprindem măsuri astfel încât pe viitor astfel de situații să fie evitate pe deplin. Lanțul alimentar, iată, nu este unul care să trateze cu produse contaminate. Cer așadar reguli clare, în special în ceea ce privește transportul. Este inacceptabil ca produsele pe care le consumăm, produsele care ajung pe piață să fie contaminate. Concernele uh, avute în vizor trebuie să fie controlate. Pentru că, iată, până acum am văzut, văzut că avem o problemă în acest sector. Cazul discutat astăzi arată că au apărut într-adevăr probleme și că până la urmă s-a reacționat bine. Dar să nu uităm că este vorba, nu în ultimul rând, despre agricultorii, fermierii care au fost afectați pe nedrept. Aceștia au nevoie de compensații pentru că daunele nu trebuie să vină în detrimentul acestora. Vinerea trecută am văzut că au apărut probleme și în ceea ce privește prețul alimentelor. Situația este dramatică din cauza că prețurile alimentelor au crescut foarte mult. Încrederea consumatorilor în produsele alimentare nu trebuie să fie afectată din cauza motivelor de profit. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președinta. Doamna Styler, un minut, vă rog. Thank you, Madam President. As we've heard... Mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum ați auzit, dioxina este o substanță extrem de periculoasă care poate cauza uh, cancer și uh, a fost uh, adusă în aceste um, alimente pentru animale de prezența unor uleiuri periculoase se pare că concentrația de dioxină este de 77 de ori mai mare decât cea aprobată. Uh, legislația europeană trebuie să protejeze, să protejeze pe consumatorii europeni tocmai pe, față de acest gen de contaminări. Însă, produsele contaminate se pot răspândi în alte state europene, chiar și în, state, chiar și în Marea Britanie, unde acestea au fost însă îndepărtate din supermarketuri. În este vorba despre produse uh, procesate care au fost uh, um, exportate în uh, Irlanda, în Irlanda de Nord, în Italia și trebuie să ne întrebăm de ce sistemul nu reușește să îi protejeze pe consumatori și ce are de gând să facă comisia în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul domnul Danelis un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, la 12 ani după scandalul cu dioxină din Belgia, Iată că ne aflăm acum într-o situație similară în Germania, deși e vorba de o țară care respectă regulamentele, care are o tradiție de disciplină. Asta înseamnă că, de fapt, controlele nu au fost suficiente, nu au fost suficient de țintite, nu au fost suficient de transparente, nu au fost însoțite de sancțiuni. Și iată că aceste lacune trebuie neapărat să fie rezolvate, pentru că avem o răspundere față de consumatori, mai ales într-o perioadă ca acum, când ne confruntăm cu criza economică și oamenii încearcă să reducă costul costurile de producție cu orice preț. Și nu este acceptabil ca într-o astfel de situație economică gravă să ne confruntăm cu astfel de probleme și să credem că problemele se le vor rezolva de la sine, consumatorii trebuie să fie informați despre riscurile cu care se confruntă. Uniunea Europeană este foarte mândră pentru că a instaurat reguli extrem de stricte pentru a proteja sănătatea publică, mediul și animalele. Însă, în același timp, Uniunea Europeană trebuie să garanteze aplicarea cea mai strictă a acestor regulamente. Doamna președintă, întrerupe porator. Ultimul vorbitor din dezbatere, domnul Obermeier, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Iată, ceea ce s-a întâmplat este o acțiune inacceptabilă. Avem nevoie de reglementări la nivel uh, european în ceea ce privește locul de proveniență și de sacrificare a animalului, de exemplu, în ceea ce privește produse din carne. Studiile, studiile arată foarte clar că oamenii doresc să uh, dea bani pe produse alimentare uh, atâta timp cât știu de unde provine, de unde provin aceste produse. Nu în ultimul rând avem nevoie de controle foarte clare pentru că uh, Iată, vedem clar că în cazul uh, scandalului cu dioxina nu a, nu a existat nicio agenție care se constate exact ce se întâmplă. Nu în ultimul rând menționez faptul că tot ceea ce se întâmplă, ce face omul animalelor, la final are repercusiuni asupra omului însuși. Mulțumesc, Ajungem la procedura catch de intervenții spontane. Avem o sumedenie de intervenții. Din păcate, nu este posibil să dăm cuvântul tuturor, fiindcă suntem presați cu ușa de timp. O să dau cuvântul unor cinci vorbitori. Doi de la PP, doi de la SD, un vorbitor de la ECR. Apoi domnul Ferrera va lua cuvântul pentru că s-a anunțat uh, uh, din timp, dar nu l-am văzut eu la timp. Așadar, șase vorbitori în total. Primul care ia cuvântul, prima care ia cuvântul este doamna McGuinness. Vă rog, un minut. Dankeschön. Um, In Ireland. Mulțumesc. În Irlanda, acum uh, doi ani, în 2008, uh, ne-am confruntat cu o problemă și mă întreb ce a făcut Comisia în cei doi ani care au trecut pentru a evita acest gen de criză. Și am o întrebare specifică. Autoritățile din statele membre cer linii directoare din partea DG Sanco privind regulamentele legate de igiena furajelor. Au nevoie de aceste linii directoare și cred că Comisia trebuie să le dea ceea ce cer. Și încă trei puncte. Avem nevoie să identificăm identificăm produsele cu riscuri înalte, procesele cu riscuri înalte și locațiile și numele producătorilor cu risc înalt și avem nevoie de o separare totală a produselor care sunt destinate lanțului de alimentar uh, al animalelor de produsele din lanțul alimentar uman. Este nevoie de proceduri de control foarte clare care să uh, detecteze, să detecteze pe cei care continuă să încalce regulile pentru a câștiga bani. E vorba aici de costuri de miliarde pentru Europa. Doamna președintă. Frau Kadenbach. Doamna Kadenbach, un minut are cuvântul acum. Doamna președintă, domnule comisar, nu sunt uh, Uh, afectată de romantismul agrar, nu cred în reclamele cu găini și porci care arată un spațiu idilic, cred însă în ceea ce văd în viața de zi cu zi și cred că cetățenii europeni au dreptul de a achiziționa produse alimentare sigure. Așadar, prima mea rugăminte și solicitare este cea a controalelor și sancțiunilor stricte. Avem nevoie, după cum arată discuția de astăzi, de o nouă structură agrară la nivel european. Domnul comisar Dali, care este responsabil de sănătate, este astăzi în fața noastră eu consider, mă exprim în fața acesteia și spun că avem nevoie de noi reglementări, trebuie să tragem învățăminte necesare din acest uh, scandal. Avem nevoie de o nouă structură la nivel agricol care să țină cont de nevoile cetățenilor și de nevoile agricultorilor, dar uh, să garanteze securitatea tuturor. Uh, acest scandal trebuie într-adevăr să ne învețe o lecție. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Doamna Ashworth. Domnul Ashworth are cuvântul. Un minut. <laughs> Uh, președinte. am avut foarte multe incidente de acest gen în ultimii ani și aș fi crezut că s-a înțeles foarte bine cât de importantă este trasabilitatea acestor produse și că am avea la dispoziție regulamentele necesare, procedurile necesare pentru a evita astfel de incidente. Iată că acum ne putem confrunta cu anumite îngrijorări foarte serioase. Mai întâi, pentru încrederea consumatorilor, acest incident reprezintă un adevărat prejudiciu. În al doilea rând, aici e vorba și de fermieri, pentru că întotdeauna fermierii sunt cei care sunt cei mai afectați în momentul în care când ne uităm la consecințele acestor incidente asupra lanțului alimentar. Și sunt bucuros de faptul că atât autoritățile din Germania cât și Comisia în momentul de față au luat măsuri rapide, adecvate în momentul în care au avut ocazia să facă acest lucru. Însă, mai rămân însă foarte multe întrebări fără răspuns. Uh, spre exemplu, în ceea ce privește comportamentul acestui sector economic, trebuie să facem mai multe în domeniul uh, prevenirii. Trebuie să facem cât mai multe pentru a evita consecințele dramatice la unor astfel de acțiuni. Doamna președinte, întrerupe. Din păcate ați depășit timpul alocat, spune președinta. Ultimul intervenient, uh, domnul Ferrera. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, problema produselor contaminate cu dioxină și distribuirea acestora în diferitele circuite de comercializare este deosebit de gravă. Trebuie să identificăm, să identificăm pe cei responsabili, să identificăm și consecințele acestor fapte și să demarăm niște reflexii mai aprofundate legate de mm, lacunele sistemului existent. Uh, vedem aici consecințele unei uh, politici agricole comune prea orientată către piață. Vedem care sunt uh, efectele în țările exploatatoare care sunt favorizate, penalizându-se în același timp micile, producțiile de mici dimensiune. Ca urmare, trebuie protejate sistemele de producție locală și sistemele de consum local din rațiuni de sănătate publică, de securitate alimentară, trebuie impusă o modificare aprofundată a politicii agricole comune. Mulțumesc! Domnul Tarabel are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, într-adevăr, putem să ne exprim, exprimăm nemulțumirea față de aceste crize care se repetă, printre care și cea din Belgia din 1999, care seamănă cu această criză din Germania, pentru că era pe o scară mare. Iată că avem măsurile cele mai stricte din lume, procedurile cele mai stricte. Nu trebuie să le îngreunăm, ci să facem în așa fel încât acestea să funcționeze cât mai bine. Și poate că una dintre primele măsuri pe care ar trebui să le luăm este să întărim sancțiunile împotriva acestor criminali, pentru că nu e vorba doar de o neînțelegere, de o eroare, de o greșeală, ci e vorba de crimă organizată. De acești criminali cu guler alb care vor să-și uh, uh, să aibă profituri maxime. În al doilea rând, trebuie să țintim mai bine controlele în funcție de gradul de risc tipul de risc. Și, așa cum spunea și Catherine Stiller, poate că am putea uh, să aplicăm mai bine sistemul RAP-X, deci uh, schimburi rapide de informații, în așa fel încât toată lumea să fie avertizată în momentul în care există un adevărat risc. Uh, poate că până în prezent au existat anumite slăbiciuni în acest sens, aș fi vrut să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Iar are cuvântul. Intervenție fără microfon. Președinte, atenționează vorbitorul. Da, mulțumesc, spune vorbitorul. În Germania există un sistem de autocontrol foarte bun, care, din păcate, nu funcționează atunci când vine vorba de acțiuni, de, de infracțiuni. Discutăm despre amestecul de substanțe ilegale în furaje. Iată, vin cu trei concluzii importante. În primul rând, avem nevoie de un control statat sporit. În al doilea rând, avem nevoie de o obligativitate a publicării testelor pe, efectuate pe furaje și, în al treilea rând, trebuie să intervenim la nivelul infractorilor, astfel încât sancțiunile impuse să fie cât se poate de stricte. La final fac un apel și semnalez faptul că acum, uh, în acest scandal, agricultorii, fermierii sunt cei uh, care sunt foarte afectați. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Acum uh, dăm cuvântul din partea Comisiei domnului comisar Dali. Grazie, Hafna, um, madame president. Mulțumesc, doamnă președinte. Atunci când aud acest gen de observații pentru care mulțumesc tuturor celor implicați în această dezbatere, nu pot să mă țin să nu mă, să nu mă gândesc la criticile aduse Comisiei, nu numai pe acest subiect, dar legate de absolut toate acțiunile noastre. Suntem criticați pentru că suntem prea birocrați. Suntem criticați uh, pentru regulile pe care le avem și uh, de asemenea, se critică și cerințele de control pe care dorim să le implementăm. Sectoarele economice, toată lumea se plânge de um, intensificarea acestei birocrații. Ajungând însă la problema dioxinei, vedem de fapt că avem nevoie într-o mare măsură de aceste controle controle de tipul celor care există în prezent. Vedem cât sunt de importante și cât sunt de necesare. Trebuie să fim cât mai serioși în modul în care le implementăm. În calitate de consumator, eu mie însumi nu-mi place să mă regăsesc într-o astfel de situație. Îi înțeleg pe consumatorii europeni și ca și ei mă simt amenințat și încrederea mea în uh, Siguranța produselor alimentare este de asemenea amenințată. Înțeleg că toate acestea se întâmplă tocmai pentru există activități ilegale și nu simple erori, așa cum a spus ultimul vorbitor, niciun sistem nu poate funcționa atunci când avem de-a face cu activități ilegale, cu persoane care încalcă în mod deliberat legea. Sistemul nu poate fi aplicat, acesta nu poate funcționa. Și nu poate garanta că totul, totul merge bine. De aceea este foarte important să facem tot ce este posibil pentru a ne asigura că există cât mai multe lacune posibil care să nu permită astfel de activități criminale. Este nevoie așadar de cât mai puține lacune și acest lucru nu ține numai de um, dispozițiile aduse de lege. Trebuie să ne asigurăm că legislația pe care o implementăm nu este încălcată. Și trebuie să ne asigurăm că acest gen de situații nu se um, reproduc. În acest sens, trebuie să facem tot ce este posibil pentru a face în așa fel încât sistemul nostru să nu mai permită persoanelor care doresc să încalce în mod deliberat legea să găsească portițe de scăpare. Sigur că cel mai important este să fim la curent cu ceea ce se întâmplă, să știm ceea ce se întâmplă sistemul de control este foarte important și asta nu înseamnă că nu funcționa, pentru că în momentul în care s-a întâmplat uh, problema, am și fost informați. Trebuie de asemenea să întărim reglementările existente. Sunt de acord cu doamna McGuinness în acest sens. Dumnezeu spunea că liniile directoare sunt foarte importante. Și trebuie să ne asigurăm că elementele din lanțul alimentar sunt supuse controlelor necesare pentru a se evita toate riscurile. Nu nu trebuie să mai eliberăm autorizațiile atât de ușor, trebuie să existe o procedură de aprobare în urma unei analize prealabile aprofundate. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că există acțiuni de control adecvate am uh, stabilit un contact cu autoritățile de control din Germania și trebuie să vă spun că fac tot ce este posibil pentru a controla, pentru a stăpâni situația cât mai rapid posibil. Trebuie să știm, să aflăm cât mai repede care este situația în globalitatea ei și să putem întreprinde măsurile necesare. informațiile nu au fost corecte încă de la început. Se pare că a fost vorba de furnizarea produselor către 900 de ferme până la urmă. Și autoritățile competente au fost sesizate în Germania. Trebuie să ne asigurăm că produsele exportate, ca de exemplu ouăle, care urmau să fie apoi uh, procesate, trebuie să ne asigurăm dacă au fost într-adevăr utilizate. Până la urmă, însă, ele au fost uh, amestecate cu alte produse și nu suntem. Și, și până la urmă, de aceea, nivelul de dioxină uh, identificat era destul de scăzut cum timpul trece, trebuie să închei spunând că, într-adevăr, trebuie să avem sancțiuni foarte clare împotriva celor care abuzează de sistem. Acest lucru însă nu este neapărat în competența noastră a Comisiei, nu noi putem face asta singuri. Statele membre sunt cele care trebuie să pună în aplicare aceste sisteme în propriile lor țări. Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea este închisă. Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere comună